de ieri uh, este disponibilă. Aveți comentarii? Văd că nu are nimeni comentarii. The minutes are hereby approved. De aceea considerăm că procesul verbal este